de securitate în ceea ce privește situația în Yemen. Din nou, domnul comisar are cuvântul. Prego, com comisar. Once again, thank you, Mr. President. Honorable member. Încă o dată, mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, sunt recunoscător pentru ocazia de a discuta, în numele doamnei Federica Mogherini, situația din Yemen. ținând cont de situația din Orientul Mijlociu, situația din Yemen necesită atenție mai multă din partea uh, comunității internaționale. Yemen are o poziție strategică lângă Marea Roșie și este pe ruta care face legătura între Marea Mediterană și Oceanul Indian. Există un risc imediat de reversarea acestei uh, crize într-o regiune deja greu încercată. Mai mult, recentele evenimente au arătat că organizațiile teroriste, precum Al-Qaeda în peninsula arabă și mai recent Daesh, beneficiază de lipsa de autoritate statală în țara respectivă pentru a câștiga putere și aceasta este o amenințare pentru toate țările din regiune. Este nevoie să avem uh, cooperare în ceea ce privește problemele de securitate, pentru că singura altă alternativă ar fi haosul. În iulie s-au aniversat 100 de zile de la uh, exilul președintelui Hadi și de la loviturile uh, coaliției împotriva Houthi și a forțelor din Yemen. Țara se confruntă cu o catastrofă umanitară. Mai bine de 3.000 de iemeniți au fost uh, uciși și 20 și ceva de milioane de oameni, uh, aproximativ 80% din populație, au nevoie de ajutor umanitar, având în vedere criza de alimente care tocmai a început. Acum sunt mai mulți oameni în Yemen decât în întreaga regiune Sahel. Poziția noastră este clară, a fost portretizată în concluziile Consiliului din aprilie 2015 și în mod repetat am spus într-un, uh, într-o declarație uh, comună a vicepreședintei Mogherini și a vicepreședintelui uh, Stinianidis s-au spus că nu există o altă cale de ieșire decât un, politic, un proces politic inclusiv sub egida ONU cu un dialog constructiv între, între toate părțile. Având în vedere faptul că populația Houthi avansează în uh, acapararea puterii, acest lucru este inacceptabil, dar doar un consens politic bazat pe parametrii stabiliți prin uh, rezoluția Consiliului de Securitate 2216 ne poate oferi o soluție durabilă pentru uh, această criză, poate combate organizațiile teroriste și poate preveni instabilitatea ulterioară. Orice soluție pe termen lung trebuie să rezolve cauzele care țin de structurile de putere economică și socială din ultimele secole. Noi îl sprijinim pe Ismail ul Shai Ahmed, care încearcă să aducă toate taberele la masa negocierilor. Consultările din Geneva din 18 în 23 iunie pot fi un început în acest sens. Vedem un caz puternic în ceea ce privește uh, o negociere condusă de trimisul ONU. Mai întâi este nevoie să se facă un acord de încetare a focului și forțele care se războiesc trebuie să părăsească orașele. Uniunea Europeană ia legătura cu toți partenerii din uh, Yemen, inclusiv uh, populația Houthi și uh, se crede că doar așa țara poate să apuce pe un drum realist spre pace, așa cum s-a stabilit prin rezoluția 2216. Mesajul nostru către toate părțile este clar. Lăsați procesul de dialog fără precondiții să se desfășoare. Toate preocupările legitime vor fi luate în calcul într-un stadiu politic uh, larg. Impactul umanitar al bombardamentelor și întreruperea serviciilor acordate populației civile, ceea ce afectează în special copiii, a ajuns la proporții alarmante și deja înrăutățesc o situație care este deja rea. Țintirea populațiilor civile, în, inclusiv în spitale ale ONU, este inacceptabilă și în acest uh, uh, mediu volatil este esențial ca ajutoarele umanitare să ajungă la poporul iemenit. Uniunea Europeană a susținut din toate puterile eforturile ONU pentru a uh, se stabili un acord de încetare a focului, astfel încât să se poată livra asistență umanitară și provizii esențiale, inclusiv combustibil, alimente și uh, bunuri de bază în conformitate cu principiile imparțialității, neutralității și independenței. Este esențial ca accesul Yemenului la transportul um, de marfă, având în vedere rezolu rezoluția 2216, să fie proporțional și uh, previzibil. Un mecanism de inspecție condus de ONU ar trebui să poată avea acces la uh, navele care se îndreaptă spre Yemen. Și în paralel solicităm tuturor părților să se asigure că respectă uh, dreptul internațional în, în ceea ce privește drepturile omului și protecția civililor toate părțile ar trebui să nu mai vizeze infrastructura civilă, în special spitalele, și nu ar trebui să mai folosească clădirile civile în scopuri militare. Este de cea mai mare importanță ca toate părțile să asigure siguranța personalului medical și a lucrătorilor uh, sanitari, mai ales atunci când vorbim despre convoaiele cu provizii uh, către populațiile afectate de discriminare. Biroul de ajutor umanitar al uh, Uniunii Europene, ECO, a mobilizat deja 35 de milioane de euro ca asistență umanitară pentru Yemen pentru a reacționa la cele mai urgente nevoi. De asemenea, ne-am uh, concentrat asupra unor eforturi diplomatice pentru a asigura uh, accesul nerestricționat al uh, personalului medical pentru a livra uh, ajutoare. Trebuie să se facă mult mai multe și uh, asistența internațională uh, nu rămâne decât uh, o picătură într-un ocean dacă nu se reasigură transporturile civile către Yemen. În cele din urmă, soluția acestei crize trebuie să fie o soluție politică și în fiecare zi, cu fiecare zi care trece și cu fiecare polarizare a taberelor, vedem potențialul adâncirii conflictului. Noi rămânem angajați să ne jucăm rolul de a sprijini ONU și de a lua legătura cu toate părțile pentru a le convinge să se angajeze pe o cale rapidă spre pace. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes părerile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la dezbatere. și aș dori să le urez bun venit vizitatorilor din Parlamentul European. O să ascultăm acum vorbitorii în numele uh, grupurilor politice. Doamna Alio Marie, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Yemenul cristalizează majoritatea tensiunilor și rivalităților care există în Orientul Mijlociu. Golful Persic ar putea să-și piardă echilibrul geostrategic, așa cum ați subliniat. Dezechilibrele din uh, Golf ar putea și ele să aibă uh, repercursiune asupra întregului uh, Orient Mijlociu și în țările care se învecinează cu Golful Aden această destabilizare ar putea să aibă un impact și asupra situației noastre economice, securitate culturală. Deci Uniunea nu poate să rămână nepăsătoare la ce se întâmplă în această țară uh, îndepărtată, așa cum am constatat, constatat necunoscută de multe ori. Astăzi, Arabia Saudită plus uh, opt țări uh, arabe, Cuveitul, Marocul, Sadi, Emiratele Arabe, Marocul, susținute de comunitatea occidentală, pentru prima oară întreprind o operațiune militară comună uh, Uh, pentru a se uh, opune uh, rebelilor Hades și Huti. Rivalitățile dintre aceștia sunt, se coalizează într-o singură acțiune astăzi. Dar, după cum știți, operațiunile militare nu pot să aducă pacea pe termen lung. Este uh, esențial să avem stabilitate regională. Nu trebuie să uităm că țările Golfului sunt primii noștri aliați în lupta împotriva Daeshului și a terorismului. Vă întreb, ce face Uniunea Europeană ea însăși pentru a participa la refacerea stabilității în Yemen? nu e suficient să scoatem în evidență o inițiativă sau altă, pentru că uh, există Uh, suspiciuni că avem uh, interese financiare în uh, regiune. Ce face Uniunea Europeană pentru a susține populația civilă, primea, primele victime ale conflictelor armate? Și vreau să vă întreb dacă aveți intenția să luați inițiative pentru a crea o nouă situație pentru femeile din această țară, despre care se vorbește puțin. Statutul lor este probabil cel mai retrograd din lume. Uh, mulțumesc, domnul Howitt, numele socialdemocraților. Aveți cuvântul două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E adevărat că în această dezbatere vorbim în primul rând de îngrijorările noastre în ceea ce privește catastrofa umanitară de astăzi în Yemen. ONU a declarat o uh, urgență umanitară de nivel maxim. 80% din populația țării are nevoie de ajutor. Înainte de conflict, o treime din uh, populație, cam 1,5 milioane de oameni, Uh, sufereau din cauza nesecurității hranei. Astăzi încă 2 milioane s-au alăturat foametei. Trimișii ONU spun că țara se află la un uh, pas de foamete. 1,8 milioane de copii și-au pierdut accesul la educație și unul din patru luptători sunt copii în această țară. Rezoluția noastră își dorește să atragă atenția asupra crizei umanitare de acolo. Grupul meu E alături de toți care condemnă, condamnă violența de pe ambele părți, acțiunile violente ale Houthi, Al-Qaeda și ale rebelilor Daesh. Și de asemenea ne îngrijorăm și în ceea ce privește blocajul care există acolo, uh, blocaj cauzat de coaliția de la putere. Fostul președinte Hadi vorbea de intervenția militară. Acesta și-a dat demisia și a cerut ajutor militar. Cu ce e mai legitim față de ceea ce a făcut Ianucovici într-o altă sferă? Consiliul, Consiliul de Securitate, bazat pe articolul 51 din Carta Drepturilor Omului, cere uh, apărarea țărilor în fața ex, uh, atacurilor externe, deci nu ne aflăm într-o situație legitimă în acest caz trebuie să îi angajăm pe toți actorii care pot ajuta la stabilitate. Ne dorim să nu mai existe această polarizare a populației de acolo uh, pe baza religiei. Înțelegem de asemenea că dezvoltarea trebuie să joace un rol important în cea mai țăracă țară dintre țările arabe. Asta dacă ne dorim ca această coaliție să aibă succes pe termen lung. Însă această rezoluție se axează pe termen scurt, să se oprească violențele acolo, să nu mai fie um, afectați civilii și să se, ajung, să aducă ajutor umanitar acolo pentru a opri foametea de acolo. Vă mulțumim. Acum, din partea ECR, domnul Tenă, care cuvântul. Domnule președinte, Yemen este un exemplu al primăverii arabe care a mers îngrozitor de prost. Președintele uh, sale a fost uh, eliminat și vorbim aici despre uh, conflictul dintre suniți și șiiți și Arabia Saudită este a avansat spre Aden încercând să obțină și sprijinul fostului președinte sale. Țara a devenit uh, o criză umanitară, practic. Uh, sute mii de oameni au fost uciși, inclusiv uh, femei și copii, ca rezultat al bombardamentelor saudite. Există acuzații de încălcări grave ale dreptului internațional privind drepturile omului de către toate părțile avem de-a face cu, um, cu organizații teroriste care acționează în toată, toate colțurile țării. Solicit în numele grupului meu politic, solicit tuturor părților să se întoarcă la masa negocierilor și să înceteze orice ostilități ulterioare. Mulțumesc! Aveți o solicitare de cartonaș albastru. Acceptați? Din partea domnului Carver. Mulțumesc, domnule Tane, că ați acceptat. În ciuda divergențelor noastre politice, o să vă alăturați mie în susținerea unei cauze cum ar fi uh, recunoașterea uh, teritoriului Somaliei și uh, o să vă alăturați mie uh, Uh, pentru a susține această țară care a ajutat uh, refugiații din uh, Yemen? Da, într-adevăr, Somaliland cred că trebuie să fie recunoscută. Este un regim democratic care a respectat statul de drept și este uh, un regim politic stabil care a luptat împotriva terorismului islamism. Uh, Uh, cândva a fost un protectorat britanic și are dreptul, în conformitate cu Carta ONU, să fie stat independent. Și, uh, într-adevăr, există argumente puternice în acest sens, dar dezbaterea de astăzi nu este despre Somaliland, este despre ceea ce se întâmplă în Yemen. Și Bineînțeles, există o criză umanitară și dezastre, așa cum am spus în uh, discursul meu, și mulți dintre refugiați au uh, fugit uh, către Somaliland, către portul Barbera, acolo unde știu că guvernul face tot posibilul pentru a-i ajuta pe acești refugiați. Mulțumesc guvernului acestei țări pentru tot ce face. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Șache. Două minute și jumătate. Yeah. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, colegi. Poporul Yemenului suferă de lipsa unui guvern inclusiv democratic și de uh, violența uh, din ultimul timp. Mii de oameni au fost omorâți, mulți mai mulți au fost răniți în violența care a izbucnit în primăvara acestui an. Și rapoarte faptul că se folosesc Uh, uh, bombe Um, uh, împotriva uh, populației este confirmată și independent, uh, investigații independente trebuie să analizeze și alte crime care au fost făcute. Poporul Yemenului are nevoie de justiție și este nevoie de o atenuare a violenței pentru a stabiliza țara. Trebuie să existe respect pentru viața oamenilor, suferința umană trebuie să înceteze, trebuie să punem capăt violenței. Pentru că în vreme ce oamenii suferă, uh, Al-Qaeda și așa numitul stat islamic, precum și alte uh, organizații teroriste, uh, beneficiază de această situație și cresc ca număr acest lucru nu poate decât să ducă la un haos și uh, putem să vedem uh, cu toții o escaladare a violenței. Copiii sunt recrutați uh, și folosiți ca soldați, iar acest lucru este rușinos. Trebuie să facem astfel încât să existe uh, un dialog uh, pentru uh, ca această situație să înceteze. Uh, toți cei care sunt implicați în situația din uh, uh, Yemen trebuie să facă acest lucru. De asemenea, trebuie să uh, reconsiderați uh, parteneriatul cu o serie de țări din Orientul Mijlociu în acest context. Cred că părțile străine trebuie să uh, nu mai alimenteze acest conflict și noi, Europa, trebuie să susținem uh, eforturile Națiunilor Unite într-un dialog care poate să ducă la o soluționare pașnică a acestui uh, conflict îngrozitor Uniunea Europeană ar trebui să aibă o poziție conducătoare pentru ca eforturile ONU să fie încununate cu succes. Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentantul GUE, domnul Cozo Permui. Un minut. Vamos con un conflicto. Mulțumesc mult, domnule președinte. Avem de-a face cu un conflict, un conflict care cauzează multă suferință și în același timp ne este foarte clar că acea regiune. Un haos care în mod evident, a fost creat de pe urma războiului din Golf și apoi prin intervenții unilaterale. Dar noi facem mai nimic. Vedem că există o coaliție condusă de Arabia Saudită, iar această coaliție bombardează, folosește arme interzise și, de asemenea, aduce o campanie care afectează cetățenii. Nu există nici un fel de soluție pe cale militară. Ne dorim ca blocada care există să fie acum ridicată, ne dorim ca dispozițiile privind ca înarmarea să se oprească și să se respecte condul de conduită UE în ceea ce privește exportul de arme de către țările implicate. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Smith. Apreciez comentariile dumneavoastră în ceea ce privește soluțiile pe termen lung ca fiind singura cale, pentru că nu trebuie să permitem ca Yemenul să devină un conflict uitat pentru că asta nu face decât să ajute Daesh și extremiștii și să creeze terenul potrivit pentru ei. Trebuie să facem foarte multe pe termen scurt pentru a ne asigura că eforturile umanitare pot continua și salut comentariile și susțin comentariile uh, care spun că trebuie uh, să permitem uh, eforturilor umanitare să continue, dar trebuie să, să analizăm și uh, acțiunile coaliției, pentru că, nu în ultimul rând, Regatul Unit, printre alte state membre, uh, îi asistă. Tacticile sunt uh, destul de dubioase și uh, cadrul juridic este destul de dubios și trebuie să ne asigurăm că analizăm situația pentru că nu putem să stăm cu mâinile în sân deoparte în timp ce poporul iemenit continuă să sufere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Smith. În numele grupului FDD, domnul Carver, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. A avut loc uh, un uh, Uh, eveniment acum două săptămâni cu o delegație a mișcărilor de sud în, în care se încearcă uh, la revenirea uh, la uh, frontierele Yemenului dinainte de 1990. Uh, vicepreședintele Yemenului ne-a prezentat uh, situația de pe teren, a vorbit despre criza umanitară, despre faptul că uh, asistența umanitară uh, din uh, Yemen uh, Uh, nu este distribuită așa cum trebuie. Sunt tot mai multe victime și infrastructura Yemenului a fost uh, complet distruse. Uh, domnule președinte, sunt o serie de chestiuni care trebuie abordate în toată lumea. Căi diplomatice pentru a ajunge la o încetare a focului, pentru a pune capăt suferinței umane. Acestea sunt priorități. Dar mai sunt și alte probleme, și anume cum să participăm la uh, un dialog oficial uh, pentru a reprezenta organizațiile numele cărora uh, vorbesc. Deci, organizațiile mișcărilor de Sud încearcă să participe la aceste discuții. Lumea trebuie să recunoască divizarea între suniți și șiiți, Uh, și în Yemen avem un exemplu tragic uh, al acestei situații. Însă trebuie să ne gândim dacă un Yemen unificat este o soluție viabilă uh, pe termen lung. Cred că o opțiune de a reveni la frontierele dinainte ale Yemenului, Yemenului ar putea să fie o soluție. Vă mulțumesc. Acum Uh, dau cuvântul domnului Pospișil, un minut și 30. pane předsedo. Já jsem tu debatu velmi pozorně. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu atenție toată dezbaterea și discursul domnului comisar. Mă bucur că am ocazia de a lua cuvântul astăzi. Noi discutăm situația din Siria, din Irak, din statul islamic, discutăm foarte mult aceste subiecte, însă câteodată uităm de Yemen. Însă situația din uh, Yemen pare a fi una care e foarte asemănătoare cu situația din Siria. E un loc foarte important, foarte important din punct de vedere strategic. Dacă conflictul continuă, atunci acesta ar putea să se transforme într-o confruntare internațională între șiiți. De aceea eu cred că ar trebui să calmăm situația și să facem toate eforturile necesare în acest sens. Sunt foarte sceptic că vom reuși să rezolvăm acest conflict în curând, însă conflictul ar trebui să fie redus cumva. Acest lucru ar fi în folosul tuturor, pentru că acest uh, război civil ar putea să dea și mai multă putere organizațiilor teroriste care operează în Yemen. Acest lucru ar putea fi foarte periculos. Eliminarea guvernului central din Yemen aceasta nu face decât să consolideze statul islamic, așa că eu cer Uniunii Europene să redeschidă dialogul politic și să uh, rezolve criza umanitară de acolo, care e una foarte gravă. Sute de mii de oameni suferă. Mulțumim. Are cuvântul domnul Khan. Un minut. Mr. President. Domnule președinte, au trecut 100 de zile de când a început conflictul și situația din Yemen se deteriorează pe zi ce trece. Regret toate pierderile de vieți omenești în acest conflict și acum sunt îngrijorat că violențele au potențialul de a se transforma într-un conflict sectarian uh, regional și dacă se întâmplă acest lucru, se destabilizează și mai mult Orientul Mijlociu și se amenință interesele uh, Uniunii Europene. Uniunea Europeană, ca Uh, campioană a drepturilor omului are responsabilitatea morală de a ajuta pe iemeniți. În primul rând trebuie să încetăm violențele, trebuie să avem un acord de încetare a focului pentru a livra alimente populației iemenite, dar UE poate să facă doar anumite lucruri și de aceea solicit uh, și puterilor regionale, printre care Iranul și Arabia Saudită, să-și asume și ele responsabilitatea pentru ajutorarea cetățenilor iemeniți. Guvernanța slabă, corupție, corupția, șomajul, serviciile sociale proaste, toate acestea au fost uh, subliniate drept cauza ale conflictului din uh, Yemen. Și Uniunea Europeană ar trebui să-și uh, folosească experiența în acest sens pentru a ajuta instaurarea unui nou guvern care să-și reprezinte toți cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fotiga, un minut. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Haosul și conflictul din uh, Yemen sunt o spirală care merge în jos. Asta, această țară începe să semene cu Libia și cu alte țări care au uh, alunecat pe panta acestui conflict. Pare să fie un stat eșuat coaliția uh, condusă de uh, saudiți uh, nu funcționează. De asemenea, asistăm la o încetinire a procesului de negocieri condus de Ahmed, reprezentantul uh, ONU pentru Yemen. De asemenea, Uh, citim uh, știri uh, în media despre discuțiile din Oman. Sperăm că toate aceste eforturi vor fi încununate de succes, pentru că Yemenul este un stat cu o populație care suferă care nu are ajutor uh, umanitar și Uniunea Europeană și ONU trebuie să joace un rol uh, important pentru atenuarea acestui uh, conflict. Acum dau cuvântul doamnei Ana Gomes, un minut. Pierdu conflict sectariu incontrolabil. Yemen se află pe pragul unui conflict sectarian incontrolabil. Comunitatea internațională și în special Uniunea Europeană trebuie să țină cont de toate acestea pentru a putea opri ostilitățile de acolo. Dacă nu, ne vom confrunta cu caosul, haosul acolo. Populația suferă foarte mult, sunt uh, distruse uh, Uh, tot felul de monumente importante și există probleme și pentru țările învecinate. Trebuie să ne asigurăm că mișcări cum ar fi Al-Qaeda sau statul islamic în regiune nu se dezvoltă în continuare, nu progresează. Problema e următoarea. De cele mai multe ori povara este dusă de populația civilă, de femei și copii. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze împotriva blocajului naval impus de Arabia Saudită. Trebuie să ne concentrăm pe obiectivele pe care le-am propus și doamna Mogadini trebuie să ceară statelor membre să își îndeplinească obligațiile sub legea internațională și legile UE în ceea ce privește aprovizionarea cu arme a țărilor mai ales acolo în țări unde se folosesc armele împotriva civililor. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Acum trecem la procedura de luare spontană a cuvântului. Avem uh, patru vorbători. Domnul Bolcec. Ia, Bechtel ne Mulțumesc, domnule președinte, că mi-a dat cuvântul. Pentru început, aș dori să spun că țările vecine Iemenului și alte țări din zonă au, au primit refugiați. Trebuie să le fim recunoscători și să înțelegem contrastul la care suntem martori între atitudinile față de refugiați și migranți, pe care uneori le auzim chiar în această sală și din partea unor state membre. În al doilea rând, aș dori să spun că această criză trebuie să fie rezolvată prin mijloace diplomatice. Dar, în primul rând, prin crearea unui uh, acord de încetare a, foc, a focului pentru a putea acorda ajutoare umanitare, astfel încât atât Al-Qaeda cât și uh, uh, coaliția de guvernare și Arabia Saudită să înceteze luptele. Și esențial este să dezvoltăm un efort diplomatic reînnoit pentru a crea un nou guvern iemenit care să aibă membri din toate straturile populației. Mulțumesc, domnul Frunzulică. Acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Yemenul este cuprins de o criză uh, severă pentru că acolo există un uh, conflict uh, care este uh, generat de accesul inegal la resurse, nu între facțiunile islamice. Acest lucru este un pericol pentru Cornul Africii și Marea Roșie. Situația uh, politică, militară și umanitară se deteriorează. Aceasta poate să exacerbeze tensiunile și să uh, Uh, mărească posibilitățile unui război de proporții în uh, zonă uh, pierderea de vieți omenești, care nu este necesară, nu poate să continue. Trebuie să încurajăm procesul de negocieri care are loc, trebuie să ne implicăm în mod constructiv cu părțile iemenite pentru o dezescaladare a situației subliniez uh, necesitatea uh, coordonării unui, uh, unei asistențe umanitare pentru Yemen, numai printr-un un consens politic larg între părți se poate ajunge la o, sus, o o soluție durabilă pentru refacerea păcii pe teritoriul Yemenului. Domnul Maria, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Yemen e încă una explozivă și periculoasă. Țara amenință să se îndrepte spre haos. Domnule comisar, citind presa în ultimele șase luni, cred că putem să spunem că vedem doar vărsare de sânge, intervenție militară din partea Arabiei Saudite, blocajul naval, ONU și diplomații străini au uh, fost îndepărtați din această țară din motive de securitate. De asemenea, există persecuții din cauza credințelor religioase de acolo. Întâlnim de asemenea foamea. Oamenii și-au pierdut casele. Sud mii de cetățeni fug în țările învecinate. În același timp, își doresc să ajungă în Europa. Noi, în Grecia, avem migranți refugiați din Yemen. În același timp, jihadiștii sunt cei care profită de pe urma acestei situații. Întrebarea mea, domnule comisar, e ce face UE pentru a lupta cu toate acestea? Cum spuneam și ieri în discursul meu, o cooperare alăturată o cooperare strânsă între instituțiile internaționale ar putea ajuta la rezolvarea situației din Yemen. Avem nevoie de o, solu- de o, politic- de o soluție politică. Domnul ceci un minut. Fui da intervenire în, în questa, questa aula. Dacă îmi permiteți, nu am venit să vorbesc. Dar dacă tot am un singur minut uh, în numele alte, vreau să vă cer să-i dați cuvântul doamnei Bilbao. Dacă am auzit că sunt doar patru vorbitori pe listă, dacă sunt cinci e bine, dacă nu, atunci vă rog să-i dați cuvântul doamnei Bilbao, că a cerut cuvântul înainte. Noi nu avem nicio indicație cum că ar fi cerut cuvântul. N-am nicio problemă să îi dau cuvântul, dar pot să vă dau și cuvântul uh, și dumneavoastră. Puteți vorbi acum. Ceea ce este clar este că ne confruntăm cu încă o criză umanitară uh, incredibilă. Trebuie să fim conștienți de asta, pentru că situația cu care ne confruntăm astăzi în Yemen nu se va termina Uh, peste noapte. După cum vedem, există diverse intervenții militare, diverse miliții și grupuri uh, care acționează în Yemen. Deci haosul este complet. Uh, Uniunea Europeană se confruntă cu o altă provocare și anume de a oferi ajutor umanitar, pentru că milioane de oameni vor muri de foame, milioane de copii nu vor, fi, nu vor putea să supraviețuiască și tocmai de aceea solicit Comisiei Europene să investească toate eforturile pentru ca toate părțile aflate în conflict să fie aduse la masa negocierilor. Este singura garanție că, că acest conflict uh, se va diminua și este singurul mod de a uh, evita criza. Îmi cer scuze, spune președintele. Doamna Bilbao, nu vă aveam pe listă, dar uh, aveți cuvântul un minut. Eu pensaba că lo habían anotado, así que lo siento si... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am cerut cuvântul la început uh, cred că ați încurcat dumneavoastră. Uh, Yemen este iarăși în conflict, având în vedere faptul că a fost bombardat recent și că populația suferă, lucru care a devenit de netolerat. Oroarea de acolo este de nedescris. Uh, atacuri asupra școlilor, speculații cu bunurile de bază, deci solicităm o pauză umanitară astfel încât să rezolvăm uh, uh, trebuia să, astfel încât să putem încerca să demarăm un dialog. Deci cerem ajutor umanitar pentru milioanele de oameni afectați și o investigație în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului. Trebuie să încurajăm cooperarea eficientă pentru a reconstrui țara și trebuie să, uh, să ne amintim și de turiștii uh, din țara Baștilor și din Catalunia care au murit într-un atac în Yemen în urmă cu 8 ani. Mulțumesc! Mulțumesc. Cu asta se încheie dezbaterea și acum îi dau cuvântul comisarului Hahn pentru a răspunde. Aveți cuvântul. Uh, Domnule președinte, uh, dragi colegi, uh, cu toții simțim același lucru în legătură cu escaladarea conflictului. În momente de tulburări regionale, Uh, și sectarianism, acest conflict nu poate decât să sporească haosul. Uh, armistițiul uh, din Yemen ar putea să ducă la o creștere a încrederii care ar duce la rezolvarea altor probleme din Orientul uh, Mișlociu. Numai o coaliție care să răspundă cerințelor societății iemenite va oferi o uh, soluție durabilă crizei. Sunt uh, convins că aceste măsuri pentru uh, construirea încrederii vor fi adoptate în curând acest lucru ar permite organizațiilor de ajutor umanitar internaționale să ofere Um, hrană și medicamente populației. Trebuie să revenim pe uh, calea uh, politică în lipsa măsurilor care pot uh, să ducă la fin, sfârșitul acestui conflict, cornul Africii și în Europa. Timpul a venit ca toate părțile să reia procesul de negocieri fără precondiții pentru a ă, reface ă, autoritățile ă, de stat și autoritatea acestora. Este responsabilitatea comună a partidelor din, Yemeni, din Yemen mă scuzați, să răspundă acestei chemări. Încă o dată, Uniunea Europeană este angajată să joace rolul său în acest proces. Președintele, intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnul comisar va rămâne cu noi și pentru următoarea discuție. Am, primis, am primit uh, șapte propuneri de uh, rezoluție uh, la această dezbatere pe care acum o încheiem. Urm